începem cu procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate care sunt disponibile. dacă sunt observații nu există deci procesul verbal este aprobat. ieri pentru cei care au participat <clears throat> am făcut un anunț